dar nu au existat uh, uh sancțiuni uh, corespunzătoare euro, uh, nu se bazează pe un uh, fundament suficient de puternic. Uh, criza din Grecia nu afectează doar cetățenii greci, ci pe toți cetățenii din Europa. Este obligația noastră democratică să analizeze cauzele pentru a putea trage concluziile care se impun avem nevoie de eh, poate nu de o rezoluție, ci de o analiză serioasă în care toate cauzele să fie specificate foarte clar. În al doilea rând, eh, trebuie ca toate eh, cele convenite privind bugetele naționale să fie respectate. Pentru că, de fapt, baza trebuie să fie consolidată. Nu are rost să continui o construcție care nu are un fundament suficient de solid. De aceea trebuie respectate cu consecvență toate regulile și trebuie găsit un sistem în care să existe controle independente și imediat să se aplice și sancțiuni acolo unde s-a greșit. Și aștept răspunsul Comisiei Europene. Okay. Eh, köszönöm szépen, szeretném megadni a szót eh, Bart Burkhardt képviselő úrnak, két percben képviselő úr. Mulțumesc, are cuvântul domnul Burkhardt Balz, două minute. Vă rog. Herzlichen Dank, eh, Frau Präsidentin. Im Jahr 2011 wurde... Mulțumesc, doamnă președinte. În 2011, Pactul de Stabilitate și Creștere a fost consolidat. Parlamentul și Comisia Europeană au stabilit că statele membre nu mai pot decide singure. Acum Comisia are mai multe drepturi și trebuie să ne putem baza pe faptul că Comisia se și, și uh, exercită aceste drepturi. Criza ne-a arătat că respectarea regulilor pentru Uniunea Economică și Monetară uh, este indispensabilă. Trebuie să învățăm din uh, trecut. Comisia are aici o responsabilitate cât se poate de ridicată și dorim astăzi să amintim uh, comisia de această, uh, com, să amintim comisia că, uh, comisiei care are această responsabilitate. Regulile trebuie să fie valabile pentru toate statele membre. Nu există mare și mic când este vorba de nivelul datoriei și al deficitelor. Cifrele sunt cifre și rămân cifre și dacă încercăm să ne uităm altfel la ele, noi nu acceptăm ca analizele economice să fie interpretate după propriul plac ne dorim o publicare a evaluărilor cât se poate de cuprinzătoare, uh, evaluări pe care le face Comisia în statele membre și ne dorim un uh, economist, uh, analist, șef, um, independent ale cărui evaluări să le putem citi. Facem apel la Comisie și o întrebăm dacă facem apel la Comisie să își respecte rolul de gardian aici, pentru că numai asta poate garanta uh, perspectivele de viitor ale Uniunii Economice și Monetare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim. Am să-i rog pe colegi să uh, facă uh, liniște în sală. Votul va începe la ora 8, dar este necesar să finalizăm cu acest punct de pe ordinea de zi. Are acum cuvântul domnul Urtasun. Două minute. Eh, da, și grupul meu aș dori să știe care sunt criteriile de aplicare ale pactului de stabilitate și, și mijloace, măsurile de transparență Multe grupuri își doresc o aplicare mult mai strictă a normelor pactului, însă în multe cazuri aceste norme contravin proceselor obiective. Și de aceea trebuie să știm mai bine în ce măsură flexibilitatea din acest pact este suficientă. Flexibilitatea a fost întotdeauna utilizată pentru a legaliza uh, situații de facto atunci când un stat nu mai putea să îndeplinească cerințele. Însă uh, sperăm ca lucrurile să se îmbunătățească după comunitatea în legătură cu flexibilitatea. Normele trebuie să fie clare, comisia trebuie să explice cum aplică aceste criterii de exemplu, ce metodologie este folosită pentru elaborarea analizelor economice, cadrul de impact, dacă poate explica Comisia de asemenea alegerea între uh, analiz, uh, alegerea între o analiză economică ascendentă sau descendentă în statele membre și ce tip de analize au stat la baza recomandărilor Consiliului în ceea ce privește acest, acel pachet de șase măsuri și când va face public Comisia raportul juridic în legătură cu prevederile Pactului de Stabilitate și Creștere în conformitate cu propriul său regulament din 2001 în legătură cu uh, accesul publicului la documente, lucru care mi se pare extrem de important. Vă mulțumesc. Uh, next speaker is Mr. Vă mulțumesc. Urmează domnul Zani, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Plec de la o premiză uh, și să uh, efectuez o analiză. În decembrie am trimis uh, un e-mail colegilor mei în care un profesor universitar a menționat multe cauze ale crizei actuale. Una dintre ele este legată de pactul de stabilitate și de creștere pe care a impus niște rigori bugetare statelor membre acest, uh, acest regulament a demonstrat cum trebuie să existe pe termen mediu um, un program care să permită un bilanț bugetar uh, pozitiv. Deci nu exista posibilitatea ca la un moment dat să ai și un deficit bugetar. Deci acest pact de stabilitate și de creștere, pachetul 6 plus 2 uh, ar fi trebuit să permită statelor membre să dezvolte uh, cu un uh, bilanț bugetar echilibrat. Trebuie să ne gândim și la ceea ce prevăd tratatele europene pe care se bazează până la urmă o legislație comunitară. Uh, acolo însă se prevede că pentru o creștere economică să poți uh, avea la un moment dat și un deficit bugetar și să poți uh, avea o datorie. Eu mă întreb cum va rezolva Comisia această problemă. Ce am înțeles eu este că regulile au fost interpretate în funcție de diverse interese, pentru că Franța și Germania nu au respectat aceste uh, reguli și uh, celelalte state au închis ochii față de această situație. Există și o uh, bilanț uh, pozitiv comercial în Germania deci eh, cei puternici eh, au profitat, cei slabi nu. Mulțumesc. Doamna Eliza Ferreira. Președinte, președinte, colegi. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Flexibilitatea folosită de comisie în aplicarea pactului de stabilitate și creștere spre deosebire de ceea ce vor să ne facă să credem alții, nu este o schimbare ascunsă a regulilor de guvernanță economică. Din potriva, această flexibilitate a fost prevăzută în regulile noastre de mai mult timp. Însă diferența este că, în trecut, Comisia, din motive ideologice, nu a vrut să folosească această flexibilitate. Tocmai de aceea, socialiștii europeni sprijină această decizia Comisiei care ne permite să adaptăm pactul de stabilitate și creștere la situația specifică a fiecărei, uh, fiecărui stat, pentru că politicile actuale au dus la uh, catastrofele pe care le-am văzut în ultimii ani. Raportul BRS, pe care îl vom adopta, confirmă că este nevoie de mai multă transparență și claritate în aplicarea regulilor actuale pentru ca, uh, de, de exemplu, să putem clarifica uh, cadrul pentru clauza de investiții și cadrul pentru evaluarea reformelor structurale. Și apoi este vorba de context. Pentru mai multă uh, transparență, noi am vrea ca Comisia să clarifice câteva puncturi, puncte. În primul rând, care va fi metodologia folosită de Comisie pentru a evalua poziția bugetară a unui stat membru? pentru a uh, vedea care este uh, surplusul de uh, buget structural și potențiala creșterea PIB. Care va fi metodologia folosită de comisie pentru a calcula costurile și valoarea adăugată a reformelor structurale? și când se va aplica uh, tratatul de, uh, pactul de stabilitate și creștere, aș vrea să știu cum va calcula Comisia impactul recomandărilor sale asupra procesului de convergență între statele membre. V-aș fi recunoscător dacă ați putea să răspundeți la întrebă aceste întrebări. Marisa Matias, acum două minute. Pact Stabilitate Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când uh, examinăm acest SGP faimos, a fost devastator pentru economia noastră și a fost impus în mod total netransparent, fără democrație. Și când s-a a, a, a, a, aplicat acest plan, datoria a crescut. Așadar, aș dori să întreb Comisia Europeană dacă a învățat din această lecție sau dacă din nou uh, vor da argumente care contrazic realitatea. Nu știu dacă Comisia își va schimba punctul de vedere și va recunoaște că austeritatea nu a funcționat deloc și că nu va mai folosi datoria ca un pretext, ignorând faptul că în anumite cazuri în care uh, ajustarea a avut loc, cum ar fi în Irlanda, datoria privată era la originea problemei și nu cea publică. Când va fi uh, posibil să începem să monitorizăm uh, uh, surplusurile bugetare. Mi se pare că regulile sunt extrem de laxe atunci când este vorba de surplusul excesiv, însă foarte rapid sunt uh, pedepsiți cei care au un deficit excesiv. Mi se pare că se umblă cu două măsuri, uh, o măsură pentru țările bogate care încalcă acest pact de stabilitate și creștere și o altă măsură pentru statele sărace care um, încalcă acest pact. Mi se pare că statele cu surplus excesiv care încalcă pactul de stabilitate și creștere nu au fost sancționate și pedepsite niciodată. Aș dori să întreb dacă Comisia este pregătită să ia în considerare ca oricine, orice persoană cu bun simț că investițiile nu reprezintă același lucru ca și cheltuielile și că statele care vor să investească investească nu trebuie să uh, își vadă investițiile uh, incluse în calculul deficitului. Doamna Gulaf. Mulțumesc și mulțumesc uh, și domnule comisar că sunteți în mijlocul nostru pentru a discuta despre această problemă delicată, pentru că impactul uh, acest tactic uh, de creștere uh, este foarte important. Deci, mă bucur, domnule comisar, că doriți să mă urmăriți. Unul din motivele uh, pentru care am pus această întrebare este că în uh, colegiul comisarilor precedente am adresat rugămintea domnului Oli Ren să existe reguli echitabile în ce privește pactul de stabilitate și de creștere. Deci, uh, uh, reformele uh, nu trebuie doar să fie anunțate și să nu fie puse în practică, iar Comisia trebuie să vegheze la implementarea reformelor. Vă mulțumesc! Thank you. And next... Mulțumesc! Următoarea intervenție, Canina Lukașevica, din partea Consiliului, pentru trei minute. Comisar Kungs, încă deputat. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați deputați. Aș dori să vă mulțumesc pentru invitația de a mă adresa dumneavoastră pe acest subiect atât de important, și anume transparența în aplicarea Pactului de Stabilitate și Creștere. Acest pact este esențial pentru funcționarea Uniunii Europene. Creează un sistem bazat pe reguli Asta duce la politici bugetare stabile și la o sustenabilitate financiară în întreaga Uniune Europeană. Când sunt evaluate bugetele statelor membre, aceste reguli lasă suficient loc de flexibilitate și permit să se ia în considerare specificitățile statelor membre. De aceea este cât se poate de important să avem evaluări robuste și independente a situației economice din statele membre. Aceste elemente au fost menționate și în timpul uh, dezbaterii anterioare referitoare la raportul doamnei Beres privind guvernanța economică. Aș dori să subliniez aici îmbunătățirile semnificative introduse de curând în coordonarea politicilor economice. Cred că putem spune că noua arhitectură uh, instituțională consolidează rolul Comisiei. De asemenea, aceste noi reguli înseamnă mai multă responsabilitate și transparență a procedurilor în statele membre. Toate documentele ce țin de acest proces sunt disponibile pe site-ul nostru. Consiliul, în discuțiile sale, se bazează pe analize independente ale Comisiei Europene, disponibile în documentele de lucru și în previziunile serviciilor. De asemenea, folosim informațiile furnizate de către statele membre, mai ales când este vorba de măsurile de politici discreționare, dacă statele membre aleg să le aplice. După aceea, discutăm pozițiile statelor membre și ajungem la un acord referitor la un uh, rezultat necesar pentru a asigura o situație fiscală durabilă. Aceeași abordare este folosită și în cadrul buge deficitului uh, bugetar excesiv, cum a fost în cazul Franței. Cele trei priorități ale semestrului european sunt, în primul rând, să faciliteze investițiile, în al doilea rând, să implementeze stru reforme structurale și, în al treilea rând, să avem politici fiscale și bugetare responsabile. Cu alte cuvinte, acesta este numai unul dintre elementele necesare. Reformele structurale și investițiile sunt cât se poate de importante și sunt uh, subliniatul Comisiei privind flexibilitatea necesară în aplicarea pactului de stabilitate și creștere. Putem și trebuie să folosim uh, flexibilitatea prevăzută în reguli și vom continua munca noastră pentru a um, profita de această flexibilitate. Aș mai dori să spun câte ceva despre rolul în general al Pactului de Stabilitate și Creștere, în rolul său în ducerea la bun sfârșit al Uniunii Economice și Monetare. În, do- în 24 octombrie 2014, la summitul uh, european, s-a pregătit o imagine de ansamblu a următoarelor etape pentru completarea, pentru ducerea la bun sfârșit a Uh, Uniunii Economice și Monetare, iar raportul celor cinci președinți prevede recomandări pe termen scurt pentru consolidarea uh, Uniunii Economice și Monetare, dar și recomandări pentru term pe termen lung. Consiliul European de mâine va avea un prim schimb de opinii referitor la raportul celor cinci președinți și, bineînțeles, suntem uh, deschiși să lucrăm în toate formatele. După cum am spus, în dezbaterea de astăzi, pregătitoare a Consiliului European, este cât se poate de important să facem tot ce putem pentru a asigura convergența, pentru că diferențele actuale între statele membre din zona euro pot submina viitorul Uniunii Europene. Suntem dispuși să cooperăm pentru a implementa propunerile din raportul celor cinci președinți. Stimați deputați, cred că vom putea să ajungem la o viziune comună asupra viitorului politicii uh, economice și monetare și cred că vom putea să o și implementăm. Vă mulțumim! Mulțumesc, spune doamna președinte. Doamnelor și domnilor, am să vă rog să păstrați puțin liniștea și acum îi dau cuvântul domnului comisar, vă rog. Madam Doamnă președinte, stimați membri, Comisia împărtășește preocuparea Parlamentului în legătură cu transparența și implementarea supravegherii bugetare și a nevoii de supraveghere din partea părților implicați și implicate și de a publicului în general. Voi începe prin a ă, vă spune ceea ce este deja implementat. Voi începe cu transparența și după aceea merg la partea de supraveghere. După cum știți, munca supravegherii bugetare de către comisie este bazată pe ă, prevederile economice și fiscale. Comisia publică aceste analize pe zona euro și pe Uniunea Europeană. În plus, uh, Comisia elaborează rapoarte de țară care analizează situația economică în mod comprehensiv și revizuiește mm, politicile macroeconomice unde este relevant cu evaluarea provocărilor principale. În ceea ce privește supravegherea fiscală, evaluările comisiei sunt uh, pregătite de către serviciile noastre, date care sunt uh, făcute publice toate documentele relevante sunt disponibile pe site-ul Comisiei. Toate elementele necesare pentru a uh, efectua analizele și calculele Comisiei sunt disponibile public. Uh, putem facilita uh, accesul la aceste informații și Uh, vă mulțumesc că ne-ați atras atenția asupra acestei, uh, acestui aspect. Acum vă pot anunța că planificăm o nouă versiune a documentului public în legătură cu regulile pactului de stabilitate și creștere, un așa numit vademecum, un document prin care vom clarifica uh, chiar mai mult modalitatea prin care verificăm dacă un stat a Uh, întreprins acțiunile necesare cerute de către Consiliu în cazul depășirii sau uh, nerespectării limitelor de deficit. Mm, vom include informații detaliate, de jos în sus și de sus în jos, uh, informații care pot fi regăsite în documentele relevante care sunt și ele disponibile pe site-ul Comisiei, însă suntem conștienți în legătură cu necesitatea unei clarificări mai mari și vom uh, acționa decisiv în acest sens. Atunci când examinăm decizia Comisiei, deciziile luate de către colegiu sunt uh, în mod cert politice, însă ele sunt bazate pe o analiză independentă a faptelor relevante și a regulilor aplicabile. În acest sens, Comisia nu poate să schimbe regula deficitului de 3% sau uh, regula privitoare la datorie, care este prevăzută în tratat, mm, al cărui gardian este Comisia. Există doar o comunicare interpretativă care dă orientări suplimentare, fără a stabili alte reguli datorită complexității datelor care trebuie să fie hotărâte și a analizelor economice, aceste prevederi lasă o marjă de apreciere Comisiei și Consiliului în scopul de a mm, acorda transparență și previzibilitate, este în mandatul Comisiei să acorde interpretări suplimentare ale acestor prevederi ale Pactului de Stabilitate și Creștere, fără a le schimba sau înlocui. Avem nevoie de reguli clare pentru existența Uniunii Monetare și, în general, pentru creșterea durabilă. Sunt chiar mai importante acum că uh, asistăm la o reîntoarcere a creșterii Comisia a îmbunătățit uh, ciclul de supraveghere, um, publicând uh, evaluarea din raportele, rapoartele pe țară cu trei luni înainte decât comparativ cu uh, aceeași perioadă din trecut. În ceea ce privește pachetul de 6 plus 2 măsuri, raportul celor cinci președinți și raportul celor uh, cin- și raportul Beres includ uh, evaluări ale viitorului mm, fiscal și monetar al Europei. Noi dorim să uh, continuăm pe această cale. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, iar acum trecem la vorbitorii din partea grupurilor politice și uh, îi rog pe colegii mei uh, să păstreze liniștea și vreau să vă informez că uh, nu vom accepta și întrebări prin metoda cartonașului albastru și renunțăm și la procedura Catch the Eye astăzi. Îi dau cuvântul domnului Rosati. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Pactul de stabilitate și creștere poate garanta disciplina uh, financiară în statele membre. Oricum, întreaga discuție din această seară demonstrează că nici membrii uh, Parlamentului European, dar nici statele membre nu sunt foarte uh, bucuroase de aplicarea acestui pact. M-am bucurat să-l aud pe domnul comisar Katainen că ne-a promis că va îmbunătăți transparența în ce privește respectarea pactului de stabilitate și de creștere pentru că uh, trebuie să existe măsuri complementare pentru disciplina fiscală. Poate că și uh, uh, raportul dintre îndatorare și deficitul bugetar este important pentru că aici există puncte slabe. Deficitul uh, nu ne poate prezenta decât o imagine a situației bugetare pe termen scurt și nu garantează durabilitatea pe termen lung în ce privește politicile fiscale. De asemenea, există o dependență față de factori ciclici, măsuri ad hoc și chiar de o, măsuri politice discreționare pe care diversele guverne le pot uh, adopta. Deficitul structural este o variabilă care este greu de observat și depinde de asemenea de acel output potențial care este greu de măsurat și nu poate fi prezentat într-un mod convingător. Deci o posibilitate de a îmbunătăți situația a fost să trecem spre acest raport între îndatorare și deficit bugetar, pentru că în felul acesta putem gândi măsuri de durabilitate. Mulțumesc, domnule Rosati. Următorul vorbitor, domnul Luche, pentru un minut. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, sunt oarecum uimit uh, de intervențiile antevorbitorilor mei. Din ce spun ei, pare să uh, e ca și când ar exista metode obiective, ca și când politica economică ar fi ca uh, științele, ale nat- științele naturii, unde totul poate fi măsurat. Pot să vă spun, în calitate de economist, întotdeauna în economie Ehm, cifrele trebuie să fie calibrate, există variabile, există metode diferite care nu sunt uh, de la sine corecte sau uh, greșite. Cred că abordarea este în general greșită. Aplicarea pactului de stabilitate și creștere va fi întotdeauna netransparentă. Pactul de stabilitate și creștere așa cum este formulat acum, este în sine lipsit de transparență și singura posibilitate de a avea reguli mai ușor de înțeles ar fi să ne întoarcem la elementele de bază ale tratatului de la uh, Maastricht. Thank you. The next speaker is, uh... Mulțumesc. Urmează domnul Brioa. Un minut. Oui, mesdames et messieurs, le de... Da, domnilor și domnilor, pactul de stabilitate și creștere este un eșec. Ar putea fi renumit uh, pactul de instabilitate și descreștere, pentru că a reușit doar să agraveze situația statelor membre cărora li s-a aplicat. Creșterea uh, a limitat creșterea și a împiedicat reluarea activităților economice. exemplul Greciei ne-a arătat acest lucru. Pactul este, se bazează pe două premise greșite. În primul rând că relansarea economică depinde exclusiv de politici de austeritate. În al doilea rând că aceste politici ar putea să fie aplicate în mod asemănător la 28 de state membre. Aceste acum ar trebui să redăm suveranitate celor 28 de state membre prin modalități credibile de a, de a ieși din criză. Creșterea Europei va depinde de o schimbare radicală a politicilor economice și bugetare. Microfonul vorbitorului a fost întrerupt. Urmează domnul Marias. Un minut. Mulțumesc. Eh, eh, ECOFIN aplică pactul de stabilitate și creștere cu dublă măsură. Când eh, Franța și Germania au probleme și încalcă regulile, se închid ochii, dar față de statele mici, cum este Grecia, se aplică măsuri de austeritate dură, ceea ce duce la sărăcirea popoarelor. De cinci ani, de fapt, Grecia se află sub controlul dur al Troicii și asta a dus la o situație insuportabilă. Pactul de stabilitate și creștere este un instrument nedemocratic uh, și, ă, de fapt, ă, ă, nu putem să influențăm astfel situația democrației în țările noastre. Trebuie să fie prezentat bugetul, dar ce ne gândim la datoria Germaniei față de Grecia din timpul războiului? E vorba de sume uriașe. Grecia a fost atunci donatorul și Germania debitorul. Mulțumesc. Următoarea intervenție pentru un minut, domnul Buanano. Domnul președinte, mi sembra de stare più al bar. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai bine să fii la un bar decât aici, uh, la sediul Parlamentului European. Doamnă președinte, vreau să vă spun că, în ciuda acestor vociferări, Vreau să vă spun, domnule comisar, că dacă ați lucra într-o firmă privată, ați fi fost deja dat afară, dumneavoastră și domnul Juncker. Și uh, nu știu ce aș fi făcut și cu da, doamna Mogherini cu discursul său. De aceea această dorință de a impune și mai multe reguli, uh, Europa face exact din potrivă. Chiar uh, impune și mai multe reguli în ultimii doi ani, incapabilă să facă ce se face în Statele Unite. Cred uh, că suntem niște adevărat stâmpiți din punct de vedere economic și politic. Și singurul lucru pe care îl poate face Europa, singurul adevărat pact de stabilitate este pentru clandestin. 3% pentru clandestin și am fi rezolvat parțial problema, pentru că, iată, o Europa care nu este în stare să rezolve absolut nimic. Mulțumesc! Domnule comisar, vă dau cuvântul acum, domnule comisar Katainen. Aveți două minute. Thank you very much. Mulțumesc pentru această dezbatere foarte animată. Am auzit toate, toată gama de opinii de la cei care au spus că nu trebuie să fie niciun fel de reguli în economie până la cei care spun că regulile nu au fost suficient de stricte. Dar subiectul astăzi a fost transparența în aplicarea pactului de stabilitate și creștere. Este un subiect foarte important Mulți au spus că regulile nu au fost suficient de transparente și mulți și-au pus întrebări dacă interpretează corect regulile. Unii au spus că interpretarea din partea Comisiei nu a fost suficient de strictă, alții au spus că din potrivă, că am fost prea stricți. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți la transparență. Toată lumea trebuie să înțeleagă ce înseamnă aceste reguli. Pentru că lipsa de claritate în legătură cu aceste reguli fac ca regulile să, face ca regulile să fie criticate din diferite direcții. Bineînțeles, acum când ne concentrăm pe raportul celor cinci președinți, putem să evaluăm și modul în care putem să dezvoltăm în continuare această bază. După părerea mea personală, cred că ar trebui să ne concentrăm în primul rând pe punerea în aplicare a regulilor pe care le avem. Așa cum am spus, Comisia, conform tratatului, trebuie să aplice pactul de stabilitate și creștere, dar în mod foarte flexibil. Și, totuși, continuăm să-l aplicăm. Dar nu am acordat poate suficientă atenție în trecut aspectelor structurale, problemelor structurale din uh, economia noastră. Nu e vorba doar de nivelul deficitului sau al datoriilor, e vorba și de punctele forte și de punctele slabe ale structurilor din economie. Așa că aș dori acum să ne um, concentrăm mai mult pe aspectele structurale ale economiei, pentru că țările care au probleme se află în această situație din cauze structurale și nu ciclice. Deci, pactul de stabilitate și creștere trebuie văzut nu doar ca un cadru cu reguli pentru a limita deficitul și pentru a măsura deficitul, să vadă dacă este un pic sub sau un pic peste limită, trebuie să dea mai multă atenție aspectelor structurale ale economiei. Așa că, doamnă președinte, doresc să vă mulțumesc încă o dată pentru dezbaterea foarte animată. Sunt convins că nu este ultima ocazie de a vorbi despre pactul de stabilitate și creștere și e normal să fie așa pentru că trebuie să continuăm să dezvoltăm uh, integrarea europeană și creșterea noastră structurală, dar și fiscală. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Calnina Lukașevița, două minute. Doar două minute, vă rog. comisar Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar, stimați deputați. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. În primul rând, s-a văzut cât de important este pentru noi toți să obținem stabilitate în întreaga Uniune Europeană ca să ajungem la durabilitate și pentru ca ocuparea din Uniunea Europeană să depășească faza de uh, stagnare. După mulți ani de stagnare, Europa are nevoie de creștere, de creștere și acest lucru se poate dezvolta prin urmărirea trei priorități, răspundere fiscală, investiții și reforme structurale. Nu sunt de acord cu faptul că pactul de stabilitate și creștere nu a uh, fost reușit. Și din raportul celor cinci președinți pe care, -am uh, văzut, pe care l-am discutat astăzi, am uh, constatat că stabilitatea și creșterea sunt importante și că pactul de stabilitate și creștere a jucat un rol important în uh, consolidarea încrederii. Este foarte important să se facă ordine în finanțele statelor membre și pentru asta trebuie îndeplinite mai multe, îndeplinite mai multe criterii. În primul rând, convergență economică, în al doilea rând, uh, reguli pentru piețele financiare și, în al treilea rând, respectarea criteriului de stabilitate. Trebuie ca statele membre să fie disponibile să se îndrepte către o mai mare integrare. Și în cele din urmă aș vrea să subliniez faptul că este foarte important să se consolideze legitimitatea și responsabilitatea politică. Și pentru a atinge acest obiectiv avem nevoie de o implicare mai puternică a Parlamentului European, a statelor membre, a Parlamentelor Naționale și a, a partenerilor sociali, ceea ce înseamnă că avem multe de făcut împreună. Stimați uh, deputați, în încheierea acestei uh, dezbateri, care este realmente ultima dezbatere, din timpul președinției letone a uh, Consiliului Uniunii Europene. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru cooperare, pentru discuțiile fructuoase pe care le-am avut aici și pentru deciziile pe care le-am putut lua împreună pentru viitorul Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna secretar de stat. Eh, át is térünk a következő. Ne cerem scuze, avem o problemă tehnică. Mulțumesc.